Das Protokoll der gestern. Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Are cineva observații? Das ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll. Dacă nu sunt observații, procesul verbal se consideră adoptat.